punct de pe ordinea de zi este vorba de raportul doamnei Marisa Matias referitor la finanțarea cercetării și inovării în Uniunea Europeană. Este primul punct de pe ordinea de zi. domnule președinte, văd că nu doriți cu toții să rămâneți alături de noi, așa că vă rog foarte mult un lucru, și anume să părăsiți sala cât mai rapid cu putință, să o faceți în liniște și să vă duceți discuțiile afară. Punct de procedură. președinte. Uh, domnule președinte, eu aș vrea să rămân în sală, dar vă rog și eu, stimate domnule președinte, să nu vă uitați doar uh, în, înaintea dumneavoastră, să priviți puțin și la stânga și la dreapta pentru a vedea dacă există cineva care dorește să intervină semnalând această dorință cu cartonașul alb. Eu aș fi vrut să fac acest lucru. Vă rog să ne arătați înțelegere și să priviți și spre noi. Deci eu de pe acum doresc să mă înscriu la Catch the Eye. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. O să țin cont de ce mi-ați spus, fără îndoială. Doamnelor și domnilor, deschid ședința noastră. Dând cuvântul doamnei raportor, Maria Matias. Bună ziua, stimați colegi. În primul rând, Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Am avut uh, o cooperare foarte bună pentru elaborarea acestui raport și în pregătirea sa. Vă mulțumesc mai ales că Perioada nu a fost deloc ușoară, e vorba de vacanțele de vară, dar ați dat dovadă de disponibilitate în ceea ce privește cooperarea pentru ajunge la unele compromisuri și pentru a putea avea această dezbatere astăzi privind conținutul acestui raport. Mulțumesc uh, raportorilor pentru uh, aviz de la comisiile implicate care și-au spus părerea și care au fost incluse în raportul final, iar înainte de a discuta despre conținutul acestui raport, Dați-mi voie, vă rog, să mulțumesc din suflet ce, celor doi funcționari ai uh, Comisiei uh, pentru Cercetare și Inovație care m-au ajutat în luna august, cărora le mulțumesc uh, din tot sufletul. Acest cadru comun pentru activități de cercetare, de inovare și tehnologie pentru 2014-2020 a venit la momentul potrivit. Am avut ocazia să discutăm acest lucru și doamna comisar de multe ori, iar din câte înțeleg eu, avem o ocazie rară de a consolida cercetarea și inovarea care sunt foarte importante în contextul european. Dar, așa cum v-am mai spus de câteva ori, îmi dau seama că un cadru comun de finanțare pentru cercetare și inovare nu poate să fie unilateral, fiindcă uh, Uh, adesea totul nu, nu este egal cu suma părților, deci trebuie să Aducem la o parte programul european de competitivitate și inovare, Institutul European de Inovație și Tehnologie și altele mai departe. Dacă le aducem pe cu toate la un loc, vom avea o strategie comună numai dacă ne uh, dăm seama care sunt obiectivele care vin, care însoțesc această propunere. Iată de ce am încercat încă de la început să stabilesc obiectivele principale. Cred că resursele pe care le avem la dispoziție merg în trei direcții. Ne ajută să îndeplinim trei direcții. În primul rând, consolidarea capacităților. Cercetătorii europeni reprezintă resursa cea mai valoroasă pe care o avem la dispoziție. Aceste capacități și infrastructura la un loc reprezintă un nivel de investiții care trebuie ă, stabilit ca fiind prioritar. În al doilea rând, al doilea obiectiv îl reprezintă potențialul de cooperare pe care îl avem în domeniul cercetării. Acesta este un domeniu unde am înregistrat cel mai mult succes și trebuie să-l consolidăm, să nu lăsăm să se ducă de izbeliște domenii foarte importante pentru bogăția europeană, cum ar fi științele sociale, cercetarea fundamentale, fiindcă fără acestea nu vom avea inovare, fără acestea nu reușim să cunoaștem societățile unde dorim să intervenim la nivel politic, de ce nu le putem lăsa de izbeliște. În al treilea rând, inovarea și piața orientată către bunul comun. Cred că doar stabilind care sunt obiectivele vom reuși să ajungem cu adevărat la un cadru comun care să slujească intereselor tuturor și care să transforme, să transforme cercetarea și inovarea în domenii centrale și cu un rol hotărător într-o, în niște vremuri atât de importante cum sunt cele actuale. E vorba despre criza economică și, și socială care se alătură crizei financiare și economice într-o Europa din ce în ce mai divergentă. Iată de ce am dorit ca fondurile structurale și fondurile europene să fie menținute separare pentru că trebuie să ne îndreptăm către coeziune. Iată de ce este foarte important să garantăm că există condiții decente accidente de muncă pentru cercetătorii europeni. Trebuie să se pună în aplicare măsurile de simplificare la nivelul cercetării. Uh, eu uh, am fost cercetător 10 ani și vă spun că știu despre ce vorbesc. Cercetătorii nu pot să fie cobai sistemului um, administrativ și birocratic pe care îl creăm. Iată de deci ce este foarte important să ținem cont de excelență, dar și de drumul până acolo. Într-o Europa divergenței, concurența nu uh, poate să fie domeniul unde câștigă uh, numai cei care ajung primii la ruletă. Uh, știm foarte bine cum stau lucrurile, doamna comisar, iată de ce este foarte important să se garanteze ca în concurență, în domeniul cercetă- cercetării și inovării, uh, această concurență să fie sănătoasă pentru a avea condiții bune pentru toată lumea și să se îndrepte în direcția uh, Uh, convergențe pentru ca uh, Europa să fie fruntașă în domeniul cercetării și inovării. Uh, very much, colleague. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei comisar Mad Gogan Quinn. I'm delighted to have this opportunity to address all of you before. Vă mulțumesc pentru această invitație. Și înainte de votul de mâine pe marginea cărții versi, fac ocazia să vorbesc despre acest program și în perspectiva programului 2020. O felicit pe raportoare pentru un raport excelent, pentru faptul că am avut posibilitatea și la nivelul comisiei să analizăm acest raport într-o funzime Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră, de la ITRE, ca și membrilor celor șase comisii. Parlamentul a dovedit un interes imens în ce privește acest program de cercetare și inovare. Sperăm ca și propunerile comisiei în acest sens să fie analizate de dumneavoastră. De asemenea, în ce privește cadrul financiar multianual până în anul 2014. Cadrul financiar multianual adoptat pe 29 iunie, am stabilit o sumă de 80 de miliarde de euro pentru programul de cercetare, pentru stimularea creării locurilor de muncă. Trebuie să stabilim acum anumite priorități, inclusiv în ce privește locurile de muncă pentru viitor. Comisia este ferm angajată ca obiectivele strategiei 2020 să se realizeze. Cercetarea europeană și fondurile pentru inovații trebuie să fie mai ușor accesibile pentru toți cei interesați și să aibă un impact mai puternic. Iar consultările lansate pe marginea cărții verzi la începutul acestui an au dat un uh, impuls gândirii despre modul în care se pot realiza toate obiectivele propuse în practică. Avem din acest punct de vedere documente de poziție consolidată. Mulțumesc celor care au participat la procesul de consultare care a avut loc pe 10 iunie și în felul acesta s-a dovedit tuturor părților interesate că instituțiile europene colaborează pentru atingerea obiectivelor comune. Vom continua procesul de consultare. Bineînțeles că vom analiza obiectivele principale pentru finanțarea în programul viitor. Bineînțeles că apreciez susținerea de care am beneficiat din partea dumneavoastră pentru configurarea acestui cadru financiar multianual și pentru susținerea întregului ciclu inovator, inclusiv pentru piețele de muncă. În același timp însă, este important să stabilim și centre de excelență pentru toatele, toate statele membre, chiar în cadrul actualului program și va fi nevoie de fonduri structurale în acest sens. Important ar fi să simplificăm toate uh, demersurile birocratice, administrative. Este nevoie de măsuri care să garanteze o continuitate în implementarea programelor. Consiliul European de Cercetare va trebui să colaboreze cu noi în acest sens și fondurile europene vor trebui să fie adecvate provocărilor din partea societăților din statele membre, inclusiv în ce privește aspectele legate de sănătate, de mediu înconjurător. Și în raportul Carvalho, de altfel, se făceau sugestii de simplificare pentru accesarea fondurilor și în multe alte din documentele adoptate recent. Din punctul nostru de vedere, coerența și continuitatea au fost urmărite în propunerile legislative în perspectiva anului 2020. Președintele, mulțumesc doamnei comisar Moira Guggen Quinn. Îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect numele, spune președintele. Iar acum, din partea Comisiei pentru Bugete, colegul Carl Haglund. Slutsatserna i den här rapporten och budgetutskottet är mycket positivt till, till slutresultatet som vi ska rösta om. Mulțumesc foarte mult. La votul de mâine, probabil că acest pachet cadru strategic uh, va dobândi importanța pe care ne dorim. Doamna comisar a menționat acesta, acest aspect. Vom putea în felul acesta să facem și proiecte de viitor. Va fi foarte important să facem o diferențiere între burse și credite de studiu, pentru că este important inclusiv pentru strategia 2020. Din păcate, există temerea că fondurile pentru cercetare vor fi insuficiente în următorul program cadru financiar. Noi însă trebuie să încercăm să nu uh, trăim încă o dată situațiile din trecut. Mulțumesc, iar acum doamna Lara Comi. Questa relazione individua molti aspetti importanti. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport subliniază mai multe aspecte care trebuie luate în considerare. Coordonarea între diferitele programe de cercetare și de inovare cu fondurile de coeziune și asta prin întărirea rolului uh, guvernelor, autorităților regionale și locale. Există o, uh, o procedură care ar trebui să fie și mai flexibilă flexibilă pentru a putea avea acces mai rapid la aceste fonduri. Se ține seama și de situația IMM-urilor. Aș dori, la rândul meu, să pun accentul pe un aspect care mi se pare deosebit de important. E vorba de evaluarea într-un cadru strategic comun a experienței dobândite pentru a o putea utiliza ulterior. Să punem la dispoziția uh, întreprinderilor și a studenților în centrele universitare instrumentele uh, necesare pentru a participa la proiecte inovatoare. Mulțumesc, domnul președinte. Are acum cuvântul domnul Giovanni Lavia din partea Comisiei pentru Agricultură. A nome de la Comisione... Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Doresc să subliniez importanța cercetării în sistemul agroalimentar. Nu este vorba doar despre cercetare care duce la inovații în laboratoare, ci despre un proces care, duce, care aduce rezultate specifice la fața locului, pe teren. Cercetătoarea trebuie să ofere răspunsuri cetățenilor la problemele care se confruntă. Populația este în creștere, 70% din nevoile um, alimentare Nevoile alimentare vor crește semnificativ până în 2050. Iată de ce trebuie ca cercetarea să ne dea niște răspunsuri. Trebuie să ne putem desfășura activitatea într-un mediu ambient curat. Deci cercetarea trebuie să, respi- să respecte în egală măsură, me- măsură mediul înconjurător și trebuie să reducem emisiile. Mulțumesc, domnul Tsukalas. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru în Comisia PESC și îl înlocuiesc pe colegul Valența, care din păcate nu poate să participe la această ședință. Raportul este de o importanță deosebită pentru cercetarea europeană, pentru politica europeană de inovație, pentru că aici trebuie să ne îngrijim cum putem utiliza fondurile cât mai adecvat cum pot fi folosite investițiile cel mai bine. Din păcate, în multe state membre încă nu se investesc 3% din PIB pentru cercetare și inovație. Din păcate, în felul acesta ajungem la o Europa cu două viteze. Europa cercetării nu înseamnă doar cercetare de vârf, cercetare fundamentală, dar și sprijinirea cercetării de pildă în domeniul pescuitului. Din păcate, um, pescuitul este neglijat în clipa de față și ar putea deveni în baza cercetării mult mai competitiv. Acest lucru ar fi foarte important pentru cei din acest domeniu. Președintele, mulțumesc foarte mult. Deci, l-ați menționat pe colegul nostru, care nu poate participa la întâlnire. Vreau să vă spun că l-am vizitat sâmbătă la spital și mi-a spus că nu trește convingerea că în februarie și martie va putea din nou să revină la lucrările noastre și transmite tuturor salutări, tuturor colegilor din Parlamentul European. Doresc să vă transmit aceste gânduri ale sale. Dau acum uh, cuvântul doamnei Papadopoulou din partea Comisiei FEM. O să Mulțumesc, preș domnule președinte. Comisia FAM consideră că femeile antreprenor των γυναικών που είναι από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 20. Că femeile antreprenor contribuie în mod clar la cercetare și la obiectivul principal și anume promovarea femeilor. Însă, din păcate, încă nu ne-am atins toate obiectivele în domeniu. Femeile cercetătoare se confruntă cu dificultăți, precum plafonul de sticlă și inegalitatea șanselor. De aceea cerem ca dimensiunea aceasta de gen să fie integrată în finanțarea și în utilizarea fondurilor structurale și a, a politicilor de coeziune, în așa fel încât femeile, oameni de știință, cercetătoare să poată participa la proiecte universitare, să poată fi mai mobile și să poată participa la platforme și rețele. Propunem de asemenea să există un proiect de acțiune în favoarea egalității șanselor între femei și bărbați, pentru a garanta astfel o repartizare mai uh, echitabilă a finanțării cercetării. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc pentru intervenții și acum în numele grupurilor politice, mai întâi din partea PPE-ului, colega noastră, doamna Carvalho domnule președinte, comisar. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna Maria Matias pentru această activitate extraordinară și pentru coordonarea extraordinară cu celelalte grupuri politice. Grupul um, PPE se bucură de faptul că principalele sale propuneri s-au regăsit în acest raport. Este vorba de majorarea bugetului pentru noul cadru de cercetare și inovare, coordonarea acestora cu fondurile structurale, includerea conceptului drumul către excelență, crearea condițiilor pentru o mai bună dezvoltare a industriei și mai ales pentru IMM-uri, promovarea participării tinerilor cercetători, simplificarea la nivel administrativ financiar. Cercetarea și dezvoltarea reprezintă doi piloni esențial pentru dezvoltarea economică și pentru generarea de locuri de muncă. Iată de ce este foarte important uh, să se sporească finanțarea pentru acest domeniu în cadrul bugetului uh, total al Uniunii Europene prin majorarea semnificativă a programului cadru și a procentului de fonduri structurale alocate acestui domeniu. Primul obiectiv al programului cadru reprezintă promovarea excelenței și uh, acesta trebuie să continue, dar în egală măsură este important să se creeze condițiile necesare pentru participarea în unitățile mici. Este vorba despre aceste embrioane de excelență, incubatoare de excelență în uh, întreprinderi uh, uh, în diverse întreprinderi. Iată de ce propunem acest concept, drumul către excelență. Recunoaștem rolul important al antreprenor- antreprenoriatului în generarea de locuri de muncă, dezvoltarea și dezvoltarea economică. Iată de ce salutăm importanța acordată IMM-urilor în acest raportor. Șomajul în rândul tinerilor foarte calificați reprezintă o mare problemă europeană. Implicarea tinerilor în proiecte europene va juca un rol foarte bun. În cele din urmă, vreau să vă spun că simplificarea accesului la fonduri pentru cercetare și dezvoltare în scopul creierii unei culturi de încredere între toată lumea pentru a putea consolida cercetarea și inovarea la nivel european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul colegului Herzog, colegii Herzog, un minut jumătate. Mulțumesc! Da, doamna președintă, doamna comisar, doresc să o felicit pe colega noastră pentru activitatea excelentă desfășurată. Cred că este foarte important să ne stabilim obiective strategice și în numele grupului socialist și democrat doresc să formulez asemenea obiective. De pildă, în bugetul pentru cadrul financiar multianual trebuie să privim o sumă și ca sumă de investiții, nu doar ca fonduri eh, la care să recurgem eventual. Eu cred că o mare parte din bani ar trebui, de fapt, să fie direcționați spre investiții. În ce privește prioritățile pentru strategia 2020, ar trebui să stabilim și sub priorități, ca de pildă cercetarea, dacă ne dorim o tehnologie verde, o tehnologie inteligentă, atunci trebuie să facem pași în această direcție. Cel de-al treilea obiectiv. Managementul resurselor umane. Trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca cercetătorii noștri să uh, nu uh, trebuiască să se deplaseze la nord de Pirenei sau la vest de râul Odra. Ei trebuie ca în statele în uh, care lucrează în clipa de față să dea tot ce pot în baza competențelor dobândite. În ce privește rezultatele activității de cercetare și inovare, ele trebuie să creeze o plus valoare în baza unei colaborări verticale între diversi actori. Președinte, mulțumesc. Cred că doamna Ec nu se află în sală. Pentru un minut îi dau cuvântul doamnei Smenburn. world class research funding needs to occur within a broader EU policy framework. Finanțarea trebuie să aibă, pentru cercetare trebuie să aibă loc într-un cadru care să ne sporească competitivitatea la nivel mondial. Companiile mm, spun că politicile conflictuale sunt problema. În țara Galilor am mm, vizitat uh, o firmă o companie care pentru cercetarea celulelor sușă, care reprezintă, care reprezintă o alternativă viabilă pe, la testarea pentru animale, dar avem nevoie de reguli la nivelul statelor membre, la nivelul Uniunii Europene pentru acest domeniu. Am uh, fost vizitată de mm, Asociația uh, laboratoarelor de sânge pentru a mm, reglementa mostrele de eh, ADN la, în acest domeniu. Avem nevoie de o interacțiune între actorii europeni și mediul universitar, fiindcă doar așa putem ajunge la o agendă de competitivă. Pentru a fi fruntași trebuie să fim în primul rând competitivi și să acceptăm întotdeauna o evaluare interpare. Vă mulțumesc! Grație, per un minut. Mulțumesc. Un minut și jumătate are acum cuvântul domnul Lamberts. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, sau mai degrabă bună seara, doamna comisar. Vreau să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră pentru cele pe care ați reușit să le realizați până în momentul de față, așteptând finalizarea dezbaterii bugetare. În orice caz, suma despre care vorbim este în mod substanțial întărită pe de o parte și, în același timp, avem garanții administrative. Deci, iată că avem o atitudine pozitivă în ceea ce privește politica de cercetare în Europa, în așa fel încât aceasta să fie performantă. Acum, în ceea ce ne privește, aș dori să mă refer la simplificare. Nouă ni se pare deosebit de important ca pentru administrație, în general administrația Comisiei, procedurile să fie simplificate. Dar e mai ales foarte important pentru întreprinderi, pentru beneficiarii finali, cei care se vor adresa acestor ghișee unice. Pentru ei procedurile trebuie să fie simplificate. Deci vrem să păstrăm această orientare către client, dacă mă pot exprima astfel, în loc să avem o orientare doar în intern. În al, în al doilea element, e adevărat că ar trebui să fim capabili să uh, aducem pe piață, să fructificăm pe piață rezultatele cercetării noastre. Dar știm că în momentul de față, în acest domeniu, Europa încă mai are multe progrese de făcut. Însă nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă. Să ajungem, știu eu, prin parteneriate public-privat sau prin Uh, subsidii directe acordate unor întreprinderi, ar trebui să evităm să ajungem la favorizarea anumitor întreprinderi care, pe de altă parte, oricum au mijloacele necesare pentru a investi. Deci să evităm acest efect de favorizare a întreprinderilor care au deja mijloace la dispoziție pentru a investi în cercetare. Să nu cumva acestea să primească un efect de încurajare de care în final nu au nevoie. Grație, la parola al... Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ena, un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea, de fapt, trăiește eșecul strategiei de la Lisabona, pentru că Europa ar fi trebuit să devină economia cea mai competitivă în uh, zilele noastre. Din păcate, în 2010, cheltuielile pentru cercetare în China au depășit mult uh, investițiile din Uniunea Europeană. China va avea mult mai mulți cercetători și uh, oameni de știință decât Uniunea Europeană, inclusiv uh, în sectorul aerospațial din Europa, care încă mai rezistă. Franța și Marea Britanie nu își asumă responsabilități de a face investiții pe termen lung uh, în acest domeniu. Deci, eforturile mult prea slabe pe plan european în domeniul cercetării uh, duc la uh, aceste probleme în anumite regiuni din Europa mai ales în uh, ce privește diagnosticul cauzelor și soluțiilor trebuie să lucrăm, pentru că lipsesc investiții publice în domeniul cercetării și ca atare nu vom putea să ne atingem obiectivele. Tinerii cercetători, inginerii sunt din ce în ce mai puțini. În același timp însă există profesii parazitare în domeniul financiar, care sunt foarte bine remunerate. Deci asta mi se pare pentru cercetarea din Europa o adevărată crimă. Trebuie să dezvoltăm o cultură de masă care să poarte o pecete științifică și trebuie să acționăm urgent în acest sens. Trebuie să valorificăm tot ceea ce am dobândit până acum în domeniul științei. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Pașca pentru un minut. Vă da, comisarca Mulțumesc foarte mult. Publicarea cărții verzi ne-a oferit percepția Comisiei cu privire la un nou cadru strategic pentru finanțarea cercetării și inovării după 2013. Investițiile medii în cercetare și dezvoltare reprezintă 1,5% din PIB în țările Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană rămâne în urma principalilor săi parteneri iar um, situația nu s-a îmbunătățit, ceea ce înseamnă că e nevoie de, de o restructurare a sistemelor actuale, iar cercetarea și inovarea trebuie să fie promovate. În uh, propunere se uh, propun diverse măsuri, cum ar fi modelul pe trei etape, în ceea ce privește înlăturarea piedicilor, în um, ceea ce privește accesul la finanțarea al IMM-urilor. Avem nevoie de proceduri mai simplificate pentru a ne asigura că persoanele talentate nu uh, sunt descurajate de birocrație. Invențiile trebuie să se materializeze în produse cât mai curând cu putință. Orice, am putea, orice acțiuni pe care le-am putea lua la nivel european pentru promovarea cercetării și inovării trebuie să devină realitate cât mai curând, fiindcă este inacceptabilă situația de codaj pe care o are Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acul, acum cuvântul domnul Reul, două minute. Doamna președintă, doamna comisar, stimate colegi, stimați colegi, înainte de toate, mulțumiri doamnei Matias pentru raportul său, dar și tuturor colegilor care au lucrat la rapoarte similare anterior se apropie momentul în care nu vom lua doar decizii politice, ci în care va trebui să și dovedim că avem intenții foarte serioase în ce privește cercetarea și inovarea, pentru că sunt esențiale pentru viitorul Uniunii Europene. Sunt recunoscător pentru că și reprezentantul Comisiei pentru Bugete a făcut o trimitere în acest sens, pentru că dotarea corespunzătoare financiară a dezvoltării acestui domeniu este esențială. Trebuie să dispunem de mijloacele financiare necesare pentru ca acest domeniu, cercetare, inovare, să dobândească o importanță centrală. Este esențial pentru modul în care Europa va evolua în anii următori. Nu este un discurs de duminică pe care trebuie să-l ținem aici, ci trebuie să trecem la fapte. În raport se arată foarte frumos cum am putea să valorificăm mai eficient mijloacele noastre, am putea simplifica lucrurile, am putea să stimulăm cercetarea și trebuie să încercăm să ieșim din labirintul sistemelor diferite uh, care funcționează în clipa de față în statele noastre în domeniul cercetării. Câteodată mai puțin poate însemna mai mult și cu mai puțin bani dacă i-am uh, investim mai inteligent, am putea să facem progrese. Bineînțeles că un Consiliu European de Cercetare, Institutul European de Cercetare și Tehnologie vor putea să joace roluri importante și bineînțeles că trebuie stimulate IMM-urile. Dar acele state care vor stimula excelența vor învinge și dar trebuie să găsim și un răspuns adecvat pentru acele state care încă nu au posibilitatea financiară să facă acest lucru. Trebuie într-adevăr să ne gândim cum putem crea centre de excelență inclusiv în regiuni defavorizate. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Pirilo pentru un minut. e sviluppo europei nel tempo hanno riscosso successo. Mulțumesc, președinte. Diferitele programe europene au cunoscut foarte mult succes și au suscitat foarte mult interes pe lângă comunitatea științifică și reprezintă o, de asemenea și o sursă importantă de finanțare care a înlocuit de multe ori finanțarea la nivel național. Și eforturile pentru cel de-al șaptelea program cadru, în așa fel încât cercetarea să fie mai favorabilă IMM-urilor, nu ne-a permis totuși să creștem rata lor de participare, pentru că simplificarea nu a fost scopul principal. Așa cum se spune în raportul doamnei Matias, ar trebui să introducem măsuri de simplificare administrativă în așa fel încât să reducem numărul de criterii pentru a, ce trebuie îndeplinite pentru a obține finanțare. Și trebuie să existe și o complementaritate între diferitele programe de finanțare și finanțarea la nivel național pentru a evita uh, o pierdere de resurse. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Strecec, un minut. Uh, pani predsedaici, pani comisarko. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Este limpede faptul că inovarea și progresul tehnologic reprezintă motorul progresului economic. Cu toate acestea, din acest raport se desprind două lucruri care ne dau de gândit. În primul rând, Planul de afaceri și potențialul de piață reprezintă aspecte interesante, într-adevăr, dar nu ar trebui să reprezinte o precondiție pentru acordarea de subvenții. Numai profitul ar trebui să reprezinte motorul aici. Profitul nu este rușinos. Profitul stimulează creșterea. Nu mai am timp să vă vorbesc despre al doilea aspect. Mulțumesc. un minut. arvoisa puhemies. Mulțumesc. Bineînțeles că este bine să finanțăm domeniile cercetării și uh, inovației. Dar trebuie să ne gândim că, de fapt, nu uh, putem conduce centralizat domeniul cercetării. Noi ar trebui uh, să putem spune pe plan european unde trebuie să fie stimulate inovațiile, dar de fapt ar trebui să creăm aceleași condiții tuturor și nu toți vor dispune de aceleași fonduri. Politica de inovație nu ă, înseamnă politică regională. Pot exista și ă, proiecte care să nu fie ă, în final foarte eficiente. Noi însă trebuie să cunoaștem ideile cele mai bune, cercetarea care să fie de înaltă calitate. Sigur că trebuie să încercăm să creăm o echilibrare din acest punct de vedere între regiuni, dar nu acesta este scopul final. Ar fi într-un fel în, în contra procesului de inovare. Mulțumesc. Domnul Sartori, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori eh, să-i mulțumesc și eu, domnule raportor Matias, pentru activitatea sa. Am eh, colaborat cu domnia sa și pe marginea altor rapoarte privind eh, medicamentele false și alte rapoarte cu privire la cercetare și inovare, iar întotdeauna munca desfășurată de domnia sa a fost extraordinară. Devotamentul nostru față de cercetare și inovare arată foarte clar că suntem hotărâți să facem un pas pe, în direcția cea bună și ne-a făcut să luăm deciziile bune, iar acum ne punem întrebările care sunt necesare. Comisia a făcut foarte bine alocând mai multe fonduri cercetării și inovării. Parlamentul European va sprijini această acțiune. Iar de acum încolo, când vorbim despre cercetare, trebuie să vorbim întotdeauna și despre inovare. Iar, mă, iar atunci când spunem inovare, este vorba despre această nișă care permite ca rezultatele cercetării să răspundă nevoilor pieței. Uniunea Europeană trebuie să se îndrepte în continuare pe drumul excelenței iar o parte a resurselor trebuie să fie alocate către cercetarea care să fie mai aproape de cetățeni. Mai să vorba aici despre IMM-uri, care reprezintă nivelul de unde vom reuși să profităm de pe urma talentului pe care îl avem, care ne va aduce rezultate foarte importante. Munca făcută până acum a fost foarte bună și trebuie să fie și finalizată odată cu majorarea finanțării și în, odată ce în același timp vom reuși să simplificăm procedurile administrative și să simplificăm acest proces. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Enciu un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Noul cadru strategic comun propus prin simplificarea procedurilor și creșterea transparenței pe care le aduce poate

Grazie. La parola Un minut. Thank you rapporteur. Suntem de acord că Fondul pentru Cercetare ne ajută să facem față unor mari provocări. Poate contribui și la o mai mare siguranță pentru continentul nostru. Deci, susținând inovația, poate putem stimula competitivitatea. Fondul European de Cercetare a încurajat o serie întreagă de sectoare, a susținut companiile mici și mijlocii, dar trebuie să recunoaștem și rolul crucial pe care marile companii îl joacă în acest domeniu. Să nu uităm și centrele de excelență. Eu cred că uh, esențială rămâne simplificarea accesării acestor fonduri și, doamnă comisar, săptămâna trecută m-am întâlnit cu o serie de oameni de știință din circumscripția mea și au insistat asupra imparțialității revizuirii analizei interpares. Mă tem că ă, nu trebuie să susținem doar selectarea unor cifre care nu sunt semnificative atunci când ă, vrem să prezentăm lucrurile sintetic. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, domnului doamnei Jordan, două minute. Da Mulțumesc. În primul rând o să vorbesc despre finanțare. Suntem cu toții de acord că bugetul pentru cercetare trebuie să fie majorat. S-a spus uh, de nenumărate ori astăzi că 80 de miliarde de euro reprezintă o majorare substanțială a bugetului, dar nu sunt de acord. Uh, dat fiind că cel de-al șaptelea program cadru nu poate fi comparat direct cu cel de-al optulea, care are aceleași programe din programul 7 plus programul pentru inovare și competitivitate, Institutul European pentru Cercetare și Tehnologie, mai mult programe de cercetare incluse în alte linii bugetare și așa mai departe. Dacă la finele negocierilor uh, resursele alocate cercetării vor fi reduse, atunci trebuie să vă spun că am îndoieli în ceea ce privește adevăratele priorități, adevărata prioritizare a cercetării. În ceea ce privește repartizarea geografică, adesea se spune că principalul, principalul criteriu uh, al alegerii proiectelor reprezintă excelența științifică. Toate bune și frumoase, dar excelența științifică trebuie să fie definită în așa fel încât să se aplice atât proiectelor mari cât și cele mici, fiindcă excelența științifică nu, este, nu reprezintă exclusivitatea proiectelor mari de mai multe de milioane de euro. Adesea, aceasta se regăsește și în proiecte mici, iar aceste proiecte mici trebuie să fie susținute de următorul proiect cadru. Bineînțeles, există diferențe în ceea ce privește calitatea cercetării uh, de la o regiune la alta, de la un stat membru la alta, dar acest, acest uh, prăpaste trebuie să fie umplută prin uh, proiecte finanțate de fondurile structurale. În final vreau să vă spun că rezultatele Consiliului European de Cercetare sunt aceleași țările membre mai mari beneficiază cele mai multe proiecte și uh, universitățile de renume. Unul dintre cercetători, cercetători mi-a spus că uh, ar trebui să fie modificate criteriile pentru a promova criteriile și pentru a exista o calificare potrivită pentru aceste proiecte la nivelul cercetătorilor. Dau cuvântul doamnei Țică, un minut. Grație

Grazie. La parola all'onorevole. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Marcinchevici pentru două minute. Doamnă președintă, doamnă comisar, mulțumesc raportoarei pentru această încercare de a ajunge la un compromis. Aici, în Parlamentul European, suntem de acord în ce privește o mai bună utilizare a tuturor instrumentelor europene pentru cercetare, astfel încât uh, pentru următorul interval de programare să urmărim obiective comune. Este nevoie de o mai mare competitivitate a Uniunii Europene pe piețele internaționale și cred că în felul acesta uh, ar trebui să ne îngrijim ca fondurile să ajungă uh, cât mai repede acolo unde sunt cele mai necesare. Bineînțeles că uh, investițiile în cercetare și inovație trebuie să dispună și de infrastructuri solide. Există, din păcate, disparități între vechile state membre ale Uniunii Europene și noile state membre ale Uniunii Europene. Ar trebui să elaborăm un catalog comun de proceduri, inclusiv pe plan administrativ, de reguli în ce privește eligibilitatea proiectelor și pentru o mai mare transparență în cadrul spațiului european de cercetare. Cred că ar fi în interesul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Aș vrea să mai adaug că Trebuie să ne îngrijim ca statele membre care au încă mult de recuperat să poată fi finanțate suplimentar pentru ca să nu se producă o fragmentare în Europa, ci din potrivă o mai mare integrare, o mai mare eficiență a costurilor. Un sistem al colaborării transfrontaliere este important iar noi ar trebui prin discuția noastră să servim aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Corea de Campos pentru un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest document foarte bun. Importanța cadrului de finanțare comun pentru cercetare și inovare depășește obiectivele sale științifice. La ora actuală reprezintă un instrument vital al Europei 2020, al creșterii economice, al creării de locuri de muncă, a inovării și competitivității. Noi trebuie să tragem învățăminte din trecut. Avem nevoie nevoie de un program cu o dimensiune mai mare și cu mai multă ambiție, care să fie eficiente în ceea ce privește promovarea excelenței științifice, în ceea ce privește promovarea economică a rezultatelor uh, cercetării. Trebuie să păstrăm lucrurile bune, mergând mai departe pe acest drum, cum uh, arată și rezultatele Consiliului European pentru Cercetare. Iar simplificarea este foarte importantă. Acest program care promovează un spațiu unic de cercetare europeană cu o singură viteză este foarte important, eliminând diferențele între statele membre. Eh, iată, aici vreau să trag un semnal de alarmă, fiindcă avem cale lungă de bătut, avem multă muncă de făcut, trebuie să consolidăm drumurile de excelență, nu ne putem permite să eșuăm pe acest plan. Vă mulțumesc! Grazie, mi se... Mulțumesc! Nu cred că membrul eh,

Mulțumesc. Au fost menționate câteva puncte importante în această seară și uh, mi-a făcut plăcere să aud ceea ce avea de spus doamna comisar în legătură cu accentele care urmează să fie puse în această politică pe viitor. Este un subiect care în lumea de astăzi este esențial pentru că dacă nu vom izbândi în programul nostru de cercetare pe termen mediu și pe termen lung, atunci s-ar putea să ne prăbușim. Deci, uh, spusele comis, doamnei comisar sunt corecte. Trebuie să ne axăm pe simplificare pe uh, stimularea femeilor și a tinerilor pentru a accesa fondurile acestea pentru uh, cercetare, să facem față marilor provocări ale societăților noastre în momentul de față. Eu cred că uh, tinerii vor avea nevoie de locuri de muncă pe viitor. Acesta este subiectul cel mai important, nu altele. Mulțumesc, doamna Băsescu

Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să o felicit pe raportoare și doresc să o rog pe doamna comisar să fie mai pretențioasă în ce privește finanțările, pentru că noi am majorat de la 50 la 80 de miliarde sume, dar în felul acesta am renunțat totuși la multe alte programe. Eu m-aș întreba dacă prin mijloacele proprii ale Uniunii Europene, în ce privește de pildă licitațiile pentru certificatele uh, emisiilor de dioxid de carbon, să elaborăm împreună cu ministrii de resort programe care să aibă o plus valoare europeană. Pentru că de fapt, și problemele legate de încălzirea globală necesită o bună cercetare în acest domeniu. Doamnă comisar, ați fi dispusă să preluați această sugestie pentru a elabora programe care să aducă o plus valoare europeană. În felul acesta vom putea trata mai bine și problemele legate de schimbările climatice și în același timp, eventual, să uh, Uh, creăm locuri de muncă pentru întreprinderile mici și mijlocii. Strategia uh, generală pentru Europa ar avea de câștigat. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Baltasare. Grazie, președinte. L'Unione Europea continuă. Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană avansează în mod prea lent în domeniul acesta al uh, cercetării. Uh, și are dificultăți pentru a ajunge din urmă Japonia și Statele Unite. Cele 27 de state membre investesc doar 2% din PIB în cercetare și inovare în loc să atingă cel obiectiv fixat de către Comisie și anume 3% din PIB. Publicarea cărții verzi ajunge la momentul potrivit pentru că ne va permite astfel să relansăm dezbaterile. Și acest lucru este dovedit și de raportul extraordinar redactat de doamna Matias. Eu sunt de acord cu ideea că trebuie să creăm un fond comun european pentru a promova cercetarea în Uniunea Europeană, să reducem inegalitățile care există între statele membre. Și cred de asemenea că este absolut esențial ca toate măsurile ce vor fi preconizate să fie precedate de

Grazie, la parola all'onorevole Gutierrez. Mulțumesc, are cuvântul. Gutierrez. Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc și doamnei Matias pentru raportul său. Eu aș insista asupra diferitor aspecte. Mai întâi, uh, nu uitați uh, proiectele mici, pentru că știm că Silicon Valley a fost lansată tocmai plecând de la aceste proiecte mici. Și aceste proiecte mici pot fi integrate în centrele universitare. Apoi, în al doilea rând, nu, se spune că nu avem suficiente resurse umane, însă cred că nu avem suficiente burse pentru ca institutele de cercetare și universitățile să le poată acorda în așa fel încât să găsească resursele umane necesare. Deci ar trebui să acordăm mai puțină importanță clădirilor, care sunt atât de numeroase în Uniunea Europeană, și să acordăm mai multă uh, importanță resurselor umane. Și cred că în acest sens Parlamentul European va susține ideea uh, ca procedurile să fie simplificate. O simplificare de care are nevoie Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să corespundă și cu proceduri transparente, transparente în uh, țările membre. Țările, statele membre trebuie să se angajeze în această direcție și, doamna comisar, vă veți bucura de sprijin din partea Parlamentului European dacă veți avea această simplificare a procedurilor și această sporire a transparenței. Mulțumesc! La parola all'onorevole Merkies. Mulțumesc, doamna Merkes. Mulțumesc. Vreau să felicit în primul rând pe doamna raportor. Vorbim atât de mult despre creștere și creștere economică. Ar fi uh, și asta în contextul crizei economice, dar uh, din păcate inovarea și cercetarea nu reprezintă o prioritate pentru toată lumea, chiar dacă pentru dumneavoastră este o prioritate. Nu este vorba despre, doar despre cercetare, este vorba despre mentalitatea societății. Noi dorim să dăm naștere unui spirit de antreprenoriat. Dorim să răspândim creșterea economică. Nu ne concentrăm numai pe, cercen, pe cercetare. Avem nevoie de simplificare, trebuie să înlăturăm birocrația, să înlesnim accesul la fonduri,

Grazie, la parola Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Manări. Mulțumesc. Înainte de toate, mulțumesc raportoarei. Este un text foarte important. După părerea mea, atunci când vorbim despre cercetare și inovare, trebuie să ne gândim și cum putem alcătui proiecte pentru crearea locurilor de muncă, cum putem stimula competitivitatea europeană. Pentru a atinge aceste deziderate este nevoie de un mai mare sprijin pentru întreprinzători. Trebuie de asemenea să ne gândim că trebuie să investim în cercetarea de excelență în acele domenii ale cercetării care sunt esențiale pentru progresul Europei. Este nevoie de măsuri novatoare și cred că am putea folosi foarte bine și bani din fondurile structurale. Cred că în perioada următoare am putea să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Obermeier. Mulțumesc! Dacă ne gândim la invenție, producție, scoaterea pe piață a unui produs, atunci trebuie să ne dăm seama că producția în clipa de față se desfășoară în cea mai mare parte în Asia. Iar noi ar trebui în Europa să excelăm în cercetare și marketing. Pentru aceasta însă este nevoie de fonduri. Dacă toate capacitățile de producție de la noi se deplasează spre alte regiuni, atunci mi-e foarte teamă că o să crească recesiunea economică. Noi cred că trebuie să elaborăm linii de proiectare care să fie până la urmă finalizate până la produs. Prin fonduri structurale și fonduri de coeziune folosite printr-o sinergie, cred că am putea să obținem rezultate bune uh, și să sporim criteriile de calitate în activitatea noastră de cercetare. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum are cuvântul domnul research... Mulțumesc. E clar că cercetarea și dezvoltarea trebuie să fie înlesnite în toate statele membre. Devin din ce în ce mai necesare în contextul în care economiile noastre uh, suferă o concurență neloială din partea țărilor emergente, economiilor emergente. Și uh, nu vom putea concura doar dacă suntem fruntași în ceea ce privește noile tehnologii, dar beneficiile cercetării și inovării vor fi slăbite dacă roadele acestei cercetări nu sunt ocrotite printr-un sistem de brevete uh, la nivelul statelor membre. Economiile emergente din Orientul îndepărtat uh, copiază tehnologiile occidentale uh, încălcând uh, brevetele și uh, o anumită companie fabricantă de uh, utilaje a trebuit să ia măsuri în justiție, așa cum ne arată și cazul de la München. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultimul vorbitor, doamna Vertman. Mulțumesc. Stimate colegi, stimați colegi, și eu doresc să o felicit pe raportoare. Europa, din punct de vedere global, este regiunea cea mai bogată, dar, din păcate, Statele Unite, Japonia, economiile emergente investesc mult mai mult în cercetare decât noi. În strategia noastră până în 2020 ne propunem să obținem o investiție generală de 3% din PIB-ul fiecărui stat membru. În clipa de față, doar șase state membre ating acest deziderat. Noi trebuie să ne gândim care vor fi și efectele sociale ale stimulării cercetării și inovației. Cercetătoarele Trebuie de asemenea să fie stimulate în mod special pentru a ține seama și de politica de gen. Mulțumesc. Ora la parola al comisariu. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisar. <clears throat> I am very encouraged by the Mulțumesc, doamna președinte. Sunt foarte încurajată și motivată de dezbaterea pe care am avut-o noi în acest Parlament. Domnul Robic și alții s-au referit la aspectul financiar, bugetar și din ce am auzit în această după-amiază, cu siguranță, Parlamentul va fi un aliat uh, puternic pentru a spări uh, bugetul pentru cercetare și inovare. Acum dați-mi, să, dați-mi voie să vă prezint cam cum văd eu lucrurile pentru orizontul 2020. Ar trebui să existe trei blocuri distincte, însă interconectate. Mai întâi, primul bloc excelența uh, în ceea ce privește știința. În al doilea bloc, să facem față provocărilor societale, să cel de-al treilea bloc este crearea unei leadership uh, pentru a uh, susține afacerile și cercetarea și inovarea. Știu că aceste trei blocuri corespund cu ideile pe care dumneavoastră le-ați, uh, nu corespund perfect cu ideile pe care dumneavoastră le-ați exprimat în raport, însă cred că esența gândirii este aceeași. Este uh, că ne dorim o simplificare. Vor exista aspecte cheie, precum, spre exemplu, raționalizarea anumitor scheme de finanțare, introducerea unui singur set de criterii și o reducere a poverii administrative pentru participanți, în așa fel încât să existe o abordare simplificată, orientată către client. Și Scopul este să existe de asemenea și o, transparență sporită în ceea ce privește sistemul de contabilitate a celor care participă la astfel de proiecte de finanțare. Ne dorim ca proiectele să înceapă cât mai rapid și astfel vor exista un, uh, servicii ce vor fi oferite participanților pentru lansarea acestora în limba lor uh, maternă, în limba țării în care va avea loc proiectul respectiv. Și astfel ne dorim ca fondurile de coeziune și politicile de coeziune să fie complementare, să asigure acele sinergii necesare pentru cercetare și inovare. Și asta dincolo de amplasarea geografică. Fondurile de coeziune se vor uh, concentra pe construirea acelor capacități în uh, regiunile care sunt eligibile. Ne dorim de asemenea dezvoltarea unor strategii inteligente care să poată promova excelența Comisia va face propuneri în acest sens, care vor fi prezentate până la finalul anului și propunerile acestea nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut la dispoziție acest raport. Toate subiectele care au fost abordate în această după-amiază și care sunt abordate în raport vor fi analizate în mod serios, atât de mine cât și de serviciile mele, în următoarele săptămâni. Grazie, comisaria. Mulțumesc, doamna comisar. Și acum dau cuvântul doamnei raportor Matias timp de două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând, vă mulțumesc tuturor celor uh, care v-ați exprimat în această dezbatere extrem de interesantă și vreau să vă spun că este limpede, bineînțeles, uh, și mulțumesc domnului Royal asupra, pentru faptul că uh, a spus acest lucru. Acest uh, raport nu este o insulă de sine stătătoare, face parte din, uh, dintr-o serie de uh, rap- rapoarte care stabilesc o linie comună, raportul NEOD și așa mai departe, care stabilesc deci o direcție în care se îndreaptă Parlamentul European. Se mai adaugă unele dimensiuni care, după mine, trebuie să fie luate în considerare, dat fiind dezbaterea pe care am avut-o, dar există deci o serie de uh, rapoarte care merg în aceeași direcție. Iată de ce uh, rog pe doamna comisar să țină cont de recomandările noastre. E clar că cercetarea dezvolt și, dezvolta și inovarea reprezintă un domeniu foarte, foarte important după coeziune și agricultură, un domeniu foarte important la nivelul creșterii economice și generării locurilor de muncă și subliniez iarăși că este vorba despre faptul că, este vorba despre uh, locuri de muncă de calitate Trebuie să, să se îmbunătățească situația cercetătorilor la nivel european, mai ales a tinerilor și încă un lucru aici, este vorba despre IMM-uri, nu am timp să mă refer la toate aspectele, iată de ce am, m-am referit la acestea. Eu um, am dorit să avem o, o Bancă Europeană de Investiții pentru IMM-uri care reprezintă uh, un uh, procent de uh, 80-90% uh, din uh, nivelul companiilor la, la, în Uniunea Europeană și investițiile și finanțarea, finanțarea publică despre care vorbim uh, trebuie să țină cont uh, de scopul lor, dacă, este, dacă acestea sunt uh, menite universităților, laboratoarelor de, de cercetare, uh, companiilor, mediului de afaceri, IMM-urile însă au fost uitate aici. Iată deci că această lacună trebuie să fie rezolvată și trebuie să o facem în noul cadru de finanțare prin majorarea bugetului în acest domeniu. Mulțumesc! Grazie, la discussione. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat uh, discuția discuția pe marginea acestui punct. în la 12 jumătate vom vota. Trec mai departe pe ordinea de zi la schimburile comerciale cu produse agricole și produse pescărești